El señor presidente. Domnul președinte. Buenos días, amigas y amigos. Bună dimineața tuturor, dragi colegi. Deschidem ședința noastră și primul punct pe care îl avem pe ordinea de zi este raportul colegului nostru, domnul Calfin, cu privire la acordarea garanției UE pentru BEI pentru pierderile rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate unor proiecte din afara Uniunii Europene. Imediat vom da cuvântul domnului raportor, domnul Calfin. Știți că aveți la dispoziție 4 minute. În total aveți 6, însă în principiu 2 minute le veți păstra pentru a încheia dezbaterea. Dacă doriți să utilizați cele 6 minute direct, puteți să faceți acest lucru. Dacă nu, 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, dragi colegi, mandatul uh, actual al BEI pentru programe în afara Uniunii Europene se termină la sfârșitul lunii octombrie și Parlamentul European și Consiliul trebuie să se pună de acord asupra condițiilor de extindere a acestui mandat Parlamentul a discutat acest subiect în mod aprofundat timp de luni de zile și foarte multe idei au fost înaintate. Am încercat să ascultăm opiniile tuturor părților implicate. Au existat uh, întruniri atât în interiorul Parlamentului cât și în afară, printre <clears throat> între grupurile politice pentru a ajunge la un document. Și aș dori să mulțumesc tuturor colegilor din celelalte grupuri politice și din partea administrației pentru munca depusă și pentru gradul de profesionalism de care au dat dovadă, tocmai pentru a ajunge la o formulare a noului mandat al BEI care să-i permită să-și îndeplinească obiectivele. Doresc să mulțumesc Comisiei și reprezentanților BEI pentru uh, consilierea lor și pentru sfaturile pe care ni le-au dat în redactarea acestui document. Acum acest document trebuie să fie votat de către Parlament, pentru că el va oferi mai multă coordonare între BEI și celelalte instituții, există o mai mare participare a părților implicate, există un sistem de monitorizare mai bun, uh, sistemul va permite îmbunătățirea vizibilității acțiunilor BEI. Prin această decizie trebuie să uh, stabilim și o poziție comună împreună cu Consiliul și Ceea ce noi ne dorim este ca această instituție financiară, BEI, să fie în continuare o, o instituție performantă, o instituție de investiții. Ea trebuie să contribuie la realizarea scopurilor Uniunii Europene cu anumite mijloace și instrumente specifice. Ne bazăm pe experiența acumulată, pe expertiza acumulată și această instituție este una de succes. De aceea nu trebuie să punem în pericol misiunea sa. Propunerea noastră cuprinde măsuri pentru a avea o mai bună coordonare între BEI și celelalte instituții, uh, printre care Serviciul European de Acțiune Externă. Proiectele BEI trebuie să țină seama de parametrii de uh, uh, protecția mediului, eradicare a sărăciei, adaptarea la schimbări climatice în țările dezvoltate și așa mai departe. Monitorizarea și sistemul de raportare garantează mai multă transparență, un acces mai bun la informații și o posibilitate sporită pentru părțile implicate să aibă un cuvânt de spus încă de la bun începutul lansării proiectelor. O sumă adițională de 2 miliarde de euro va fi utilizată pentru proiectele care se ocupă de mediu. Această sumă trebuie să contribuie la eforturile uh, țărilor partenere ale Uniunii Europene de a uh, implementa măsurile de luptă împotriva schimbărilor climatice. Haideți să sperăm că acest nou instrument va reprezenta o oportunitate pentru țările beneficiare de a îndeplini uh, obiectivele fixate în lupta împotriva schimbărilor climatice. Există un fond de garanție care, pot fi, care poate fi utiliz, uh, utilizat de către uh, BEI și aici e vorba de un subiect destul de sensibil pentru țările membre. Orice creștere a pragurilor reprezintă o creștere de 9% la uh, acest fond de contribuție la acest fond. Însă, ideea este că e nevoie de mai multe fonduri pentru proiectele desfășurate de către BEI și propunerea noastră reprezintă o creștere de 1,7 uh, miliarde de euro, ceea ce va permite băncii să își mențină acțiunile in, deja desfășurate în anumite regiuni și anumite țări. Anul trecut, uh, Uh, finanțarea a fost sporită, de aceea Uniunea Europeană trebuie să facă un, uh, un uh, efort suplimentar pentru a susține economiile țărilor din nordul Africii și din Balcanii de vest, mai ales în această perioadă acest lucru nu va duce la costuri uh, suplimentare substanțiale, pentru că e vorba doar de implementarea scopurilor pe care noi le-am definit pentru aceste regiuni. Și pentru asta e nevoie de capacități suplimentare de raportare, de monitorizare, de implementare, ținând seama de diferitele aspecte ale acestor proiecte va trebui să fie consultate părțile implicate locale înainte de a lua decizii. Deci va trebui să fie confirmate bunele practici pe care le-a dezvoltat uh, BEI uh, de-a lungul anilor. De asemenea, trebuie să fim atenți la paradisurile fiscale. Și la grupul nostru de lucru am sugerat să existe o mai bună combinație de granturi și împrumuturi până în 2012. Și acest lucru va permite o sporire a vizibilității și eficacității uh, asistenței acordate uh, de BEI peste tot în lume. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumesc și acum, în numele Comisiei, are cuvântul vicepreședintele sau comisarul Calas. President, honorable members, Domnule președinte, stimați membrii Parlamentului European, dați-mi voie să-i mulțumesc domnului Calfin, domnului raportor și de asemenea tuturor celor care au uh, contribuit într-o manieră constructivă la această uh, propunere care dovedește interesul Parlamentului European vis-a-vis -vis de activitățile BEI. Consider că Parlamentul European a ajuns să creeze un raport consolidat care va sta la baza negocierilor viitoare cu Consiliul și Comisia. În aprilie anul trecut, Comisia a propus, a făcut o propunere legislative de modificarea deciziei numărul 633 din 2009 CE ca urm, care are drept obiectiv extinderea mandatului extern a BEI. În momentul de față trebuie să luăm o decizie care să permită BEI să își continue uh, activitățile externe până în 2013 și în același timp e nevoie să extindem mandatul BEI pentru a ne asigura că investițiile BEI în afara Uniunii Europene uh, corespund uh, obiectivelor UE în ceea ce privește în special schimbările climatice câteva dintre amendamentele prezentate de către Parlament sunt uh, acceptabile din punctul de vedere al Comisiei. Este vorba despre acele amendamente care, uh, spre exemplu, cer uh, extinderea aspectelor activităților BEI, de asemenea, amendamentele care privesc creșterea plafonului BEI, care va permite practic băncii să păstreze una, o activitate uh, intensă în anumite regiuni. De asemenea, această modificare va ajuta BEI să se implice în ajutoarele oferite de către Uniunea Europeană Tunisiei și Egiptului. În al doilea rând, solicitarea de transparență și raportare mai bună este acceptabilă pentru Comisie. Însă, pentru alte amendamente vom avea nevoie de mai multe negocieri în cadrul uh, trialogului. Este vorba despre amendamentele care se referă la creșterea, extinderea eligibilității în ceea ce privește ajutoarele uh, pentru schimbările climatice oferite acelor state care, după părerea Comisiei, nu au atins obiectivele stabilite. Uh, de asemenea, amendamentele care uh, se referă la utilizarea actelor delegate uh, Uh, nu este pe gustul comisiei pentru că, după părerea noastră, nu se, această propunere nu uh, crește gradul de flexibilitate. Și mai există și alte amendamente care se referă, spre exemplu, la crearea unei uh, platforme UE pentru colaborare și dezvoltare, de asemenea amendamentele care se referă la aspirațiile pe termen lung cu privire la investiții. Ei bine, aceste negocieri, aceste amendamente trebuie să fie negociate în continuare și aceste negocieri ar putea să ducă la întârzierea aplicării uh, Uh, actului legislativ. Ne dorim însă, bineînțeles, ca negocierile să fie cât mai fructuoase. Trialogul va începe pe baza raportului adoptat astăzi și ne dorim ca înainte de vară acordul să fie încheiat, asta pentru a uh, elimina orice riscuri care ar apărea în urma neobținerii unei uh, decizii înainte de octombrie, care ar impedimenta activitatea BEI. Mulțumesc și acum în numele Comisiei pentru Afaceri Externe, timp de două minute și jumătate, are cuvântul domnul Peion. Merci. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc în primul rând colegului Calfin pentru munca excelentă pe care am desfășurat-o împreună. Și uh, la Comisia FED, la care am fost raportor, trebuie să mulțumesc colegilor Hautala, Lambsdorff și doamnei Ianaco. Vreau să insist asupra punctelor pozitive din raport și din propunerea domnului Calvin. A vorbit chiar el despre acestea, mandatul pentru schimbări climatice, creșterea factorului uman, atenția acordată co-dezvoltării, domeniului social, mediului, drepturilor omului, recentrarea garanției pentru statele care au mai mare nevoie de aceasta și o mai bună articulare cu politicile Uniunii. În legătură cu toate aceste aspecte, Parlamentul are o poziție comună și așa trebuie să și rămână la negocierile care se anunță dificile negocieri cu Consiliul. Și vreau să vă atrag atenția asupra două puncte slabe în această fază, cu părere de rău, Comisia AFET le votase într-un consens al tuturor grupurilor politice. Nevoia de a pregăti de pe acum BEI pentru microcredite, prevedere care nu a fost reținută și necesitatea de a deschide de pe acum discuția privind plafoanele pentru perioada de după 2013. De aceea, grupul socialist și democrat a decis cu acordul domnului Calfin și al celorlalți raportori să depună amendamente în plenară pe aceste două subiecte. Mai există un aspect crucial asupra căruia vreau să atrag atenția dumneavoastră. Care, un punct care se discută de ani de zile. Când a căzut zidul Berlinului, am uh, reacționat în exces prin proiectul de extindere, sigur, uh, Uh, unii contestă modalitățile acestuia, dar nimeni nu-i contestă necesitatea. Și după aceea am creat BERD pentru a însoți tranziția economică și democratică necesară. Uniunea Europeană și BEI uh, sunt principalii sponsori de, uh, pentru țările de pe celălalt mal al Mediteranei. Însă știm că aceste fonduri nu merg mai departe de perioada de programare 2013 și discuțiile pe care le avem astăzi ne arată că mâine pot exista dificultăți. Există un proiect care a fost votat deja de Parlamentul European, susținut în proiectul privind Uniunea pentru Mediterană, inclus în raportul Calfin discutat astăzi, și anume crearea unei bănci euromediterane de codezvoltare și de investiții. Este o, o chestiune pragmatică și salut, un mod uh, al Uniunii Europene de a saluta mișcarea democratică de pe celălalt mal al Mediteranei și sper că vom putea să acționăm serios în următoarele luni pentru a crea această bancă. Mulțumesc, Vincent. Are acum cuvântul două minute și jumătate domnul Thais Berman pentru Comisia de Dezvoltare. Voorzitter, de snelle economische groei in ontwikkelingsland. Mulțumesc, domnule președinte. Creșterea economică rapidă în țările în curs de dezvoltare nu este aceeași pentru toate populațiile. Uneori economia are o creștere cu două cifre ca la Addis Abeba, însă inegalitățile sunt foarte, foarte mari. Femeile, agricultorii nu au posibilitatea să beneficieze de un nivel de viață Uh, decent. Și una din probleme este tocmai accesul la fonduri. Băncile private au încredere în cei care se ocupă cu comerțul și care cunosc o creștere uh, rapidă, însă nu au încredere în femei și în agricultori. Deci BEI ar trebui, prin, această, uh, prin acest document, să aibă posibilitatea să intervină tocmai în acest domeniu. Să nu se ocupe doar de infrastructurile uh, europene, să nu se ocupe doar de baraje și alte lucruri asemănătoare, ci să se ocupe ocupe și de aceste populații locale defavorizate și să țină seama de aspectul dezvoltării durabile. Paradisurile fiscale nu pot fi luate în considerare în momentul în care se uh, finanțează anumite proiecte. De asemenea, BEI trebuie să se angajeze față de IMM-uri prin împrumuturi durabile, prin formule de microfinanțare și datorită băncilor de dezvoltare care există uh, în uh, statele respective, se pot desfășura astfel de proiecte. Poate că personalul nu este suficient în acele bănci, însă, prin noua sa branșă de activități, BEI va fi indispensabilă pentru această politică de dezvoltare, de cooperare a Uniunii Europene, mizând pe o creștere economică durabilă și pe o egalitate de șanse de pline. Doresc să mulțumesc BEI și doresc să mulțumesc și domnului Calfin și tuturor celor care au contribuit la acest document. Parlament. Domnul președinte, în numele Comisiei pentru Comerț Internațional are timp de un minut posibilitatea de a interveni domnul William Darmo. Până acum, profesioniștii care au condus BEI au folosit întotdeauna cultura prudenței financiare. Uh, toate împrumuturile făcute și toate garanțiile acordate au fost uh, realizate într-o manieră foarte prudentă. Tocmai de aceea numărul de împrumuturi nereușite este foarte mic în cazul BEI. Această propunere nu face însă nimic altceva decât să dilueze profesionalismul BEI și îi permite practic uh, uh, acestei bănci să se axeze mai degrabă pe obiective politice relaxarea criteriilor comerciale care au fost folosite de către BEI până acum va duce la o uh, diluare a garanțiilor și la acumularea de împrumuturi nereușite. Asta va fi în detrimentul contribuabililor. Și vreau să vă întreb dacă contribuabilii europeni își doresc într-adevăr ca banii lor să fie folosiți doar pentru atingerea unor obiective politice în afara Uniunii Europene. No veo Mulțumesc. Nu-l văd pe domnul Tamaș Deutsch, care trebuia să ia cuvântul în numele Comisiei de Control Bugetar. Nu este în sală. Atunci o să dăm cuvântul timp de un minut domnului Cutaș, care ia cuvântul în numele Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare

Deutsch încă nu a ajuns în sală, atunci trecem la oratorii care intervin în numele grupurilor politice. Și primul orator este domnul Colino, care are două minute la dispoziție în numele PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, aș dori să mulțumesc raportorului nostru, domnul Calfin, pentru munca depusă. Astăzi, e adevărat, vom reînnoi garanția financiară a UE pentru a acoperi investițiile BEI pentru proiectele realizate în afara Uniunii Europene. Iată că avem aici un text care este foarte important, mai ales având în vedere situația actuală cu toate schimbările care intervin pe piețe și uh, cu noua modalitate de producție, deci noile economii. Deci BEI joacă un rol important pentru Uniunea Europeană. Însă, la rândul său, Uniunea Europeană trebuie să-și întărească prezența politică și economică și mergând, deci, dincolo de frontiera celor 27 de state membre. A existat un acord de compromis referitor la modificările textului inițial al Comisiei, un acord între grupurile politice. Dezbaterea a fost una constructivă uh, în Comisia pentru Bugete, dar și cu ocazia pregătirilor pentru plenara de astăzi. Am vorbit mai ales de susținerea față de IMM-urile locale, de sinergii în contextul cooperării pentru dezvoltare tocmai pentru a explica că aceste acțiuni uh, organizate în țări terțe nu trebuie să se suprapună. B. rămâne o bancă de investiții, o bancă care acordă împrumuturi și deci B. trebuie să intervină însă nu în pierdere. În ceea ce privește acum acoperirea geografică a proiectelor finanțate de BEI, mergem până în Irak. Însă nu s-a luat în considerare, spre exemplu, Belarusul. Ori acolo, situația drepturilor omului trebuie să fie mai bună în așa fel încât să poată beneficia de uh, o intervenție BEI. Poate că rapid vom fi în măsură să obținem undă verde de la Consiliu și de la Comisie, pentru că trebuie să avansăm cât mai repede posibil. Acum există un amendament oral care vizează o creștere a plafonului pentru acoperirea investițiilor în Mediterana. Acesta este un lucru bun pentru că ne va permite să stabilizăm zona Mediteranei și uh, nu uitați ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, mai ales în ceea ce privește fluxurile migratorii. Doriți să uh, acordați o întrebare, să, să răspundeți la o întrebare, cartonaș albastru, acceptați întrebarea? Da, vă rog, domnul Darmuth, puteți să uh, formulați întrebarea. Yes, sir. Um, does the speaker... Mulțumesc, domnule președinte. Eventual, oratorul nostru ar putea considera cât de mult va costa toate, tot acest lucru pe contribuabilul nostru. Și vă rog, acum puteți să răspundeți la întrebare. La ce anume vă referiți exact? Pentru o ansamblu sau vă gândiți la ceva specific? Având în vedere normele procedurale, are acum cuvântul Uh, numele socialiștilor și democraților, domnul Farm. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Mai întâi de toate, vreau să-i mulțumesc raportorului care a depus un efort susținut. A colaborat uh, atât cu uh, Uh, BEI, cât și cu uh, reprezentanții tuturor com- uh, comisiilor Parlamentului European, iar rezultatul este excelent. Criza ne arată cât de important este să avem instituții politice și financiare solide. Este vorba despre instituții financiare solide care să poată acorda împrumuturi în momentul în care sectorul privat dă, mă rog, uh, se confruntă cu probleme. În momentul de față ne referim practic la extinderea garanției UE cu privire la activitățile pe din afara Uniunii Europene. Dați-mi voie să uh, fac trei comentarii, cred că importante pentru noi toți. Este vorba despre necesitatea unei uh, convergențe puternice între obiectivele UE și activitatea BEI. Uh, în al doilea rând, avem nevoie de un plafon uh, mai mare pentru cheltuielile privind împrumuturile care vizează schimbările climatice și, în al treilea rând, avem nevoie de o implicare mai puternică a statelor membre. Majoritatea activității BEI se adresează practic sau se adaptează obiectivelor uh, Uniunii Europene. Însă, cu toate acestea, avem nevoie de o mai bună raportare a proiectelor, o mai bună evaluare a proiectelor și o, uh, o, o convergența proiectelor cu obiectivele Uniunii Europene. În plus, este important să înțelegem mai bine activitatea BEI în statele din afara Uniunii Europene. În momentul de față, raportarea pe marginea acestor investiții este slabă. Luptăm pentru o mai bună raportare. Și, în plus, activitatea BEI trebuie să uh, vizeze practic distrugerea paradisurilor fiscale. Ne bucurăm că cu ajutorul nostru vom reuși să promovăm și amendamentul oral, uh, care este foarte important pentru uh, întregul text și pentru activitățile din Egipt și Tunisia. Sper că și Consiliul va sprijini acest uh, amendament. În numele ALDE, Urmează acum, pentru două minute și jumătate, domnul Haglund. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu, în primul rând, să mulțumesc raportorului pentru o muncă excelentă și foarte profesionistă. La acest raport am avut o colaborare între toate grupurile și cred că rezultatul e unul foarte bun. I-am auzit pe cei prezenți în sală vorbind despre îngrijorări și anume că munca excelentă făcută de bei în trecut ar putea fi acum pusă în pericol. Însă eu cred că aceste preocupări sunt nefondate. Cred că acționăm conform mandatului nostru și cred că vom uh, orienta BEI înspre o direcție mai bună pe viitor. S-au exprimat foarte multe idei bune. Cred că e bine să ne amintim că va fi nevoie să negociem mandatul BEI pentru următoarele perspective financiare după 2014. Și pe acest fundal trebuie să evaluăm ce sarcini și ce mandat ar trebui să aibă BEI în următoarea perioadă financiară și deci de ce are nevoie această bancă. E foarte important și de asemenea în acest context, trebuie să mai discutăm despre două detalii. Pe unul l-a menționat și domnul Ferm. Și anume că suntem de acord să sporim resursele pe care le poate folosi banca în Africa de Nord. Cred că este o idee foarte bună și cred că este exact un unul din motivele care justifică mandatul extern al BEI. Aș vrea să mai subliniez ceva, ce va spune probabil și domnul Lambsdorff în curând, și anume că grupul liberal nu dorește ca BEI să-și folosească resursele pentru a finanța Belarusul, ceea ce corespunde principiilor noastre din Uniunea Europeană și, de fapt, BEI este un instrument foarte important care trebuie să respecte principiile inițiale. În concluzie, cred că am avut o colaborare foarte bună cu grupurile politice, raportorul a făcut o treabă excelentă și a găsit soluții ce ne vor permite să găsim o susținere extinsă pentru acest raport când îl vom vota peste o oră și ceva și cred că reprezintă o bază bună de pornire pentru negocierile cu Consiliul. Sper că Consiliul va uh, admira și el această muncă. Mulțumesc, domnule Haglund. În numele verzilor are cuvântul două minute și jumătate. Doamna Trupel. Domnule președinte, stimați colegi, la rândul meu, în primul și în primul rând, vreau să mulțumesc uh, pentru acest raport deosebit de ambițios. Să ne amintim că Curtea de Justiție a solicitat ca mandatul extern să fie decis uh, în codecizie. Prin urmare, și în acest domeniu, Parlamentul European are mai multe prerogative și, bineînțeles, nu putem decât să salutăm acest fapt. Uniunea Europeană și-a asumat în tratatul de la Lisabona o serie de obiective ambițioase. Lupta împotriva sărăciei, de, pentru democrație, pentru drepturile omului, pentru principiul statului de drept, etc. Tocmai de aceea este important ca BEI să vizeze prin activitățile sale tocmai aceste obiective, să facă tot ceea ce îi stă în putință pentru a ajuta la atingerea obiectivelor ambițioase stabilite. Este vorba aici despre infrastructură ecologică mai bună, este vorba despre instalații sanitare, este vorba despre uh, rețele de apă, sănătate, educație, pentru că toate acestea duc la siguranța în statele în curs de dezvoltare și știm cu toții că acestea sunt instrumente de combatere a Uh, sărăciei. Important este și acest mandat opțional în uh, domeniul uh, schimbărilor luptei împotriva schimbărilor climatice. Este vorba de 2 miliarde de euro oferite acestui domeniu și aceste 2 miliarde, miliarde de euro sunt foarte importante. Și în plus, după cum spunea domnul Calfin, în special activitățile a demarate în acest moment în uh, Egipt și Tunisia sunt foarte importante și tocmai de aceea, la rândul nostru, sprijinim amendamentul oral al raportorului. Suntem interesanți de sporirea transparenței la nivelul BEI. Comisia trebuie să prezinte un raport anual, însă lucrul acesta nu este suficient pentru că ne dorim mai multă transparență. Ne dorim ca și înaintea luării deciziilor ONG-urile și alte forțe calificate să fie implicate în uh, procesul de luare a deciziei. Credem că această transparență va duce la creșterea gradului de acceptanță a, de acceptare a deciziilor BEI și tocmai de aceea sper că Consiliul ne va sprijini în negocierile viitoare că nu va întoarce spatele tuturor acestor obiective ambițioase pe care Parlamentul European le are. Sperăm că procesul va fi unul rapid și că va fi în beneficiul cetățenilor din statele în curs de dezvoltare. Mulțumim, doamnă Trüppel. Acum, pentru un minut, urmează doamna Swinburne în numele ECR. Mulțumesc, domnule președinte. În momentul în care se garantează împrumuturi pentru proiecte în afara Uniunii Europene, trebuie să ne amintim că acestea nu sunt proiecte fără consecințe. Și dacă dorim să uh, mergem și mai departe pe această cale, trebuie să ne asigurăm că există proceduri de uh, management, de control, de monitorizare suficiente, în așa fel încât să poată fi analizate toate aspectele implicate. Și trebuie să fim conștienți de faptul că avem o răspundere. Uh, um, expunem unui oarecare grad de risc bugetul european și uh, transparența în astfel de proiecte va fi absolut crucială pentru că poate fi folosită ca o pârghie. Bineînțeles, uh, știm că tra- traversăm o perioadă de criză și că băncile nu sunt întotdeauna conștiente de uh, responsabilitatea ce le revine, însă noi trebuie să ne dovadă de responsabilitate și trebuie să ne asigurăm că toate criteriile stabilite sunt respectate și atât BEI cât și Comisia au misiunea de a gestiona în mod corect aceste uh, fonduri și pentru aceasta e nevoie de expertiză, de cunoștințe. E vorba de banii contribuabililor și trebuie să cheltuim cu înțelepciune. Mulțumesc, doamna Swinburne, și acum în numele GUE, timp de două minute și jumătate, domnul Portaș. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că astăzi vorbim în același timp despre o extindere sau o precizare a mandatului BEI și de asocierea cu un sistem de garanții necesitate de acest sistem de finanțare. Eu cred că precizarea mandatului și extinderea mandatului sunt prevăzute în propunere și cred că aceasta este calea cea bună, pentru că astfel ne-ar permite și ar permite și băncii o mai bună atingere a obiectivelor pentru a ajuta mai mult cooperarea și dezvoltarea. Am văzut că atâta timp cât banca și Uniunea Europeană vor depinde de agențiile de rating, problemele de garantare vor rămâne. Și atunci se pune problema astăzi dacă putem să sporim riscurile sau dacă trebuie să fim mai prudenți atunci când investim în sănătate, în combaterea sărăciei și uh, în atingerea obiectivelor mileniului, pentru că toate acestea sunt obiective prea puțin lucrative. Trebuie să răspundem la această întrebare și Trebuie să discutăm relațiile noastre cu agențiile de rating. Vom discuta și despre alte lucruri. Cum se face că suntem atât de prudenți și de rezervați în uh, legătură cu garanțiile pe care trebuie să le ofere contribuabilii pentru a combate sărăcia și uităm, pe de altă parte, că Uniunea Europeană nu a gestionat și nu a reglementat băncile private, toate aceste bănci care în ultimii ani s-au dedat unor activități uh, penale aproape, pentru că au avut profit pe uh, seama contribuabilului. Există reticențe foarte simple aici și cred că și alții le împărtășesc cu mine. Avem, pe de o parte, o Uniune Europeană care se dorește o incintă politică internațională, însă folosește două seturi de măsuri. În ceea ce privește drepturile omului, se finanțează BEI pentru proiecte din Libia, dar nu pentru proiecte din, Bielorus, din Belarus. Până la urmă, ce criterii folosește această bancă? Ar trebui, poate, să ne explice cineva clar. Un alt expert, Serviciul European de Acțiune Externă, care are un mandat foarte extins pentru operațiuni de natură militară. Și eu vreau să întreb ce este cu aceste Eu vă rog să uh, faceți media între cele două chestiuni pe care le-am menționat și să-mi explicați cum se face că BEI poate să se îndepărteze de obiectivele care au fost stabilite. Are cuvântul acum doamna Andreasen. President. President domnule președinte. Banca Europeană de Investiții utilizează uh, fonduri uh, publice um, uh, din partea statelor membre europene pentru a garanta anumite împrumuturi. Și vedem că există uh, dacă e să facem o comparație cu alte instituții internaționale care au o misiune asemănătoare, vedem că nu este un grad de transparență suficient pentru proiectele finanțate de BEI mai ales în cazul împrumuturilor acordate pentru, împrumut, pentru IMM-uri. Uh, încă nu știm exact banca, bei, nu știe exact unde ajung acești bani și ce uh, se întâmplă în momentul în care intervin anumiți intermediari în acest proces de acordare a împrumuturilor. Știm că bugetul BEI este finanțat de contribuabilii europeni. De aceea eu vă încurajez să votați împotriva acestui uh, document. Mulțumesc, doamna Andreasen. Încheiem aici intervențiile colegilor în numele grupurilor politice cu intervenția domnului Hartong din partea neafiliaților. Vă mulțumesc, domnule președinte. BEI sprijină politica externă a Uniunii Europene, în special politica de dezvoltare. Așa scrie în raportul colegului Calfin. Însă partidul meu nu își dorește o politică externă europeană și nu își dorește o bancă care să deservească obiectivele politice ale Uniunii Europene. Rezervele BEI sunt garantate de Uniunea Europeană, prin urmare sunt plătite de uh, către com, uh, contribuabili. Uh, Uh, Turkmenistanul, Cuba, Libia, zona palestiniană, autoritatea palestiniană primesc ajutor din partea BEI. Este vorba despre state care nu sunt nici pe departe democrate democratice și acum mai vrem să și creștem rezervele BEI și uh, platformele pentru BEI, să investim și în schimbările, în proiectele care vizează înlăturarea schimbărilor climatice. Credeți că lucrurile acestea se vor întâmpla într-adevăr în state precum Cuba, autoritatea palestiniană și mai știu eu ce? Uh, grupul meu va vota împotriva acestui raport a señalado con una tarjeta. Domnul Berman a ridicat un cartonaș albastru și dorește să adreseze o întrebare. Acceptați întrebarea? Da, vă rog. Dom Mulțumesc, domnule președinte. Colegul nostru poate nu înțelege diferența între împrumuturi și subvenții și poate că doamna Andreea Sen ar putea să recitească raportul anual al BEI și poate că de, uh, celălalt coleg ar înțelege că noi nu suntem singuri pe această planetă și trebuie să investim. Însă nu putem utiliza doar subvenții, ci putem utiliza și împrumuturi. Ați putea să fiți în favoarea acestui lucru, domnule Hartung. Care e părerea dumneavoastră? Domnul Hartung. Mulțumesc, domnule Berman, pentru această întrebare, însă cu siguranță vă dați seama că politica înseamnă să faci anumite alegeri și noi am preferat să utilizăm banii contribuabililor noștri într-un mod mult mai rezonabil în politica externă a țărilor membre. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum oratorii care intervin în nume propriu. Primul de pe listă este doamna Matera Barbara, care are două minute. Ție, prezidente, gradire... Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe domnul raportor pentru uh, ceea ce a făcut în cadrul acestui raport. Rolul BEI este esențial în momentul de față, date fiind uh, obiectivele politice ale Uniunii Europene, obiective care vizează în special uh, crearea de instituții democratice, în special în zona uh, de sud a Mediteranei. Europa împreună cu BEI reușește să sprijine Uh, aceste state reușește să sprijine um, companiile locale, de asemenea infrastructurile locale și, în uh, fond și la urma urmei, cetățenii din aceste zone. Se dorește o creștere a rezervelor BEI cu 2 miliarde de euro. Astfel, BEI va avea posibilitatea de a sprijini proiecte riscante care, în rest, care altfel nu ar fi Uh, finanțate. Este vorba despre un pas important atât pentru statele din uh, sudul Mediteranei, cât și pentru statele care își doresc să devină uh, membru al Uniunii Europene. Domnul președinte. Interpreții mi-au semnalat că dumneavoastră uh, citiți documentul prea repede și nu vă pot uh, interpreta. Îmi cer scuze, domnule președinte, am să citesc mai lent. Tuttavia, deci pentru a atinge aceste obiective, este important să existe o coordonare solidă între SAE, Comisia Europeană și uh, Banca Europeană pentru Investiții. Consider că este important să avem o guvernanță comună pentru aceste, acești trei actori, uh, tocmai în acele state în care BEI este activă. Ne dorim crearea unei platforme pentru BEI și Comisie și de asemenea ne dorim ca Parlamentul împreună cu Consiliul să poată evalua modul, modul în care sunt uh, realizate investițiile. Îmi cer scuze pentru uh, ritmul foarte rapid. Uh, thank you, President. Urmează doamna Herzog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, BEI este subiectul acestui raport, la care și domnul Odi și cu mine am fost raportori din umbră și considerăm că acest subiect este foarte important. BEI este un actor cheie în Uniunea Europeană și în afara ei iar uh, creditele acordate de această instituție vor crește și mai mult, însă, conform prevederilor actuale, nici o instituție europeană nu are control asupra BEI, ceea ce am dorit să schimbăm, pentru că considerăm că acesta este un obstacol în calea creșterii. Creditele externe ar trebui să beneficieze de o atenție mai mare decât creditele intracomunitare, pentru că nu putem să exercităm același control în afara Uniunii Europene ca în interiorul acesteia. De aceea este mai, mai mare nevoie de o coordonare mai bună a proiectelor externe. În același timp, proiectele externe au o importanță strategică în uh, regiuni uneori instabile pe plan politic. Ca membra Comisiei ITRE, Aș dori să subliniez cât de importante sunt proiectele din domeniul energiei. Peste 50% din credite sunt destinate unor state din cadrul parteneriatului estic, ceea ce este o zonă de interes vitală pentru Uniunea Europeană, pentru că importurile în uh, zonele baltice, mai ales vin de la vecini din Est. Este deci important ca BEI să financeze proiecte legate de siguranța aprovizionării cu energie. Sunt de acord cu raportorul și doresc să-l felicit. Într-adevăr, trebuie să încurajăm o cooperare mai strânsă a BEI cu BERD și cu Banca Mondială sinergia poate aduce valoare adăugată. Mulțumesc, domnul Lambsdorff, două minute. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Odată cu tratatul de la Lisabona, politica externă a Uniunii Europene are noi ambiții. Și de asemenea și politica de cooperare și politica pentru dezvoltare. Ne cerem, în, solicităm în special coerență între activitățile uh, Uh, SAE, Comisiei ale Consiliului și ale BEI. Și de asemenea ne dorim mai multă transparență. Bineînțeles că toate acestea se aplică și în cazul activității BEI. Transparența va duce la o îmbunătățire a calității dialogului pe care îl, purt, dialogului pe care îl purtăm în ceea ce privește activitățile BEI. Transparența a dus la următoarea decizie. Belarusul a fost uh, șters de pe lista uh, acelor state în care BEI poate acționa fără, ca, fără o dezbatere uh, purtată în Parlament în prealabil. BEI poate să acționeze în state în care uh, situația politică și socială este una cât se poate declară. Ei, bine, în asemenea cazuri, e clar că dezbaterea trebuie să fie purtată înainte de Uh, finanțarea unor proiecte în astfel de state. Sper că uh, Consiliul este de acord cu mine. Ieri am purtat aici o dezbatere despre Egipt. S-a discutat despre ce putem face. Cathy Ashton a cerut o creștere a plafonului pentru BEI. Parlamentul este de acord, dorim și vrem să colaborăm mai bine cu Tunisia și cu Egiptul și cu toate statele din zonă. Această uh, acest rezultat este unul bun, e bine să reacționăm rapid, mai ales în asemenea cazuri și sper că și Consiliul va reacționa la fel de rapid. Cred că aceste instrumente, uh, instrumente precum uh, împrumuturile BEI, uh, vom putea ajuta la reconstrucția nordului Africii. Dacă există reconstrucție, dacă există democrație, atunci vom avea mai puțini migranți care bat la porțile Uni- Uniunii Europene argumentele colegului, antevorbitorului mei, meu sunt foarte uh, primitive. Trebuie să ținem cont de asta. Doamna Hautala, investointipankilla on erittäin hyviä tavoitteita. Mulțumesc, domnule președinte. BEI are obiective excelente, mai ales uh, lupta împotriva sărăciei. De aceea, noi trebuie să ne asigurăm că intervențiile sale sunt conforme obiectivelor externe ale Uniunii Europene. În practică, asta ar însemna că activitățile BEI trebuie să fie transparente. Noi dorim să uh, formulăm două propuneri de amendament, 6 și 7, uh, prin care cerem ca documentele uh, BEI să, devin, să fie publice. Acest lucru este esențial dacă vrem ca societatea civilă să fie informată. Nu vrem ca prin tratatul nu uitați că prin tratatul de la Lisabona avem noi prevederi în ceea ce privește accesul la documente. Aceste documente trebuie să fie publice, ca și pentru celelalte instituții. Mulțumesc, doamna Hautala, și acum domnul Cernescu. Un minut. Microfon, mic, microfon. Uh, thank you. <laughs> Uh, Mulțumesc. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, Banca Europeană de Investiții este o instituție a Uniunii Europene. Pentru că contribuabilii sunt cei care îi pun la dispoziție fondurile. De aceea, această bancă trebuie să fie complet transparentă. Trebuie să fie o bancă care să poată arăta oricând ce operațiuni desfășoară, în amănunt. De aceea aș dori să subliniez faptul că, în calitate de uh, reprezentant al uh, delegației pentru Belarus, eu sunt pentru înghețarea posibilităților de a acorda credite și de a susține în alt fel regimul Lukashenko. Cred că trebuie să uh, arătăm că drepturile omului în Est sunt la fel de importante ca drepturile omului în Asia sau în Africa și sunt de acord cu colegii. Nu putem folosi standarde duble. Mulțumesc, domnule Ciarnețchi. Un minut, domnul Morganti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questa relazione... Domnule președinte, dragi colegi, prin acest raport dorim să garantăm împrumuturile externe ale BEI. Aici e vorba de investiții din partea BEI și de multe ori e vorba de împrumuturi acordate unor țări în curs de, de schimbare, țări care se confruntă, spre exemplu, cu revolte, cu schimbări de regim. Se propune o extindere a acestor garanții comunitare pentru împrumuturi acordate unor proiecte care se desfășoară în anumite țări care nu respectă criteriile democratice. Și atunci e oarecum paradoxal. Întrebarea mea este, oare nu ar fi mai bine să concentrăm investițiile BEI în Europa? în către IMM-urile europene și de altfel domnul Tajani, comis, domnul comisar Tajani a propus acest lucru în uh, ședința plenară luni. Uh, apoi, pe de altă parte, Turcia este o țară candidată, însă noi, Liga Nordului, nu vom accepta niciodată să cedăm pe această temă. Mulțumesc. Timp de un minut are cuvântul domnul Stoianov. Mulțumesc, domnule președinte. Se vede că acest raport a făcut obiectul unor dezbateri îndelungate, numai ca să poată uh, irosi că se poate arunca banii contribuabililor în mai multe state, inclusiv în Turcia. Când domnul Calfin era, domnul Calfin a fost ministru și uh, el, ca și colegii lui, dacă ar fi respectat drepturile cetățenilor bulgari, ar mai fi și astăzi la putere. Eu vreau să susțin ce a spus Lord Dartmouth. Iată că un lord englez are o conștiință socială mai mare decât un socialist ca domnul Calfin. Noi suntem aleși aici pentru a rezolva problemele cetățenilor aleși de cetățeni și când vom găsi soluții la problemele contribuabililor noștri, după aceea vom putea să dăm bani în alte țări. Un minut și jumătate. Mă scuzați, iată că cineva a ridicat cartonașul albastru. Domnule Calfin, aveți uh, ocazia de a... Încheia dezbaterea în calitate de raportor, deci veți avea ocazia să răspundeți. Și acum timp de un minut și jumătate, domnul Stavrakakis. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Aș dori mai întâi să-l felicit pe raportorul nostru, domnul Calfin, pentru acest document extraordinar. Dragi colegi, domnule președinte, nu există nicio îndoială asupra faptului că această criză economică ne-a arătat cât de importantă este uh, BEI în cadrul Uniunii Europene. Dar rolul său este tot atât de important, deși mai puțin bine cunoscut în afara Uniunii Europene, pentru că BEI are un mandat extern. Și tocmai asta discutăm acum. Propunerea de a crește transparența, de a introduce clauze de flexibilitate, de a uh, vedea care sunt pragurile de, uh, pentru fondurile acordate în anumite regiuni, toate acestea reprezintă uh, anumite schimbări. De asemenea, se constată faptul că există o sporire a numărului de țări eligibile pentru uh, împrumuturi și garanții din partea BEI. Eu, dragi colegi, susțin aceste schimbări pentru că acest lucru va duce la o îmbunătățire a eficacității muncii depuse de către BEI și va îmbunătăți și intervenția Uniunii Europene în restul lumii. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum timp de un minut, domnul Ian Mulder. Vă mulțumesc, domnule președinte. Rolul Băncii Europene de Investiții devine din ce în ce mai important. Cred, de asemenea, că ratingul uh, Băncii Europene de institu- de investiții nu trebuie niciodată pus în pericol. Dacă ne uităm la previziunile financiare, se pare că banii pe care statele membre ale Uniunii Europene le pun la dispoziție nu vor uh, crește în valoare în viitor sau suma uh, plătită de către statele membre nu va crește pe viitor. Și tocmai de aceea trebuie să ne gândim la modul în care uh, fondurile BEI uh, pot fi utilizate mai eficient pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene. Asta am făcut și în trecut. Prin urmare, trebuie să ne întrebăm care este factorul de multiplicare a garanțiilor pe care noi le-am acordat BEI. Tocmai de aceea consider că este bine dacă banca prezintă cât mai repede cu putință un raport care să ne arate care sunt garanțiile cele mai eficiente uh, pe baza factorului de multiplicare. Și pornind de la acest raport, noi în viitor vom putea să uh, stabilim clar care sunt fondurile pe care le folosim ca și garanții pentru UE. Peridol cronometru. Mulțumesc, domnule Mulder. Se pare că n-a funcționat corect cronometrul. În orice caz, vă mulțumesc că uh, ați fost succint. Și acum, ultimul orator este vorba de domnul Poreba. Optimismem napawa fakt, że w ostatnich latach... Domnule președinte, doamnelor și domnilor, suntem optimiști atunci când ne uităm la faptul că în ultimii ani politica externă a fost consolidată și avem acum noi instrumente cum este instrumentul de preaderare sau instrumentul de vecinătate și parteneriat. BEI ar trebui să acorde o mare importanță infrastructurii de transport și de energie. De exemplu, să pună accentul pe gazoductul Nabucco și pe, alte, pe altele de o importanță strategică. Parteneriatul estic trebuie să implice respectul democrației și al drepturilor omului, inclusiv în Belarus. Și dacă guvernul din Belarus nu recunoaște că drepturile omului sunt uh, cea mai importantă obligație a unui guvern, atunci finanțarea din partea BEI ar trebui să înceteze. Vă mulțumesc! Terminau. Mulțumesc, dragi colegi! Iată că am terminat acum intervențiile în, numele, în nume propriu și trecem acum la procedura Catch the Eye dacă nu mă înșel, am șase, șapte persoane. Mai întâi are cuvântul domnul Șolteri domnule președinte nu am nicio problemă cu faptul că uniunea europeană investește în afara uniunii europene prin anumite proiecte spre exemplu legate de schimbările climatice însă în calitate de deputat uh, irlandez mi s a părut ciudat modul în care uniunea europeană garantează aceste împrumuturi pentru proiectele din afara uniunii europene în timp ce în același timp se uh, uh înregistrează profit pe modul în care sunt acordate împrumuturi uh, statului nostru. Uh, mi se pare uh, că acest lucru nu poate fi, nu este echitabil, nu este sustenabil și mă întreb chiar dacă este și legal. Bineînțeles, înțelegem, există dificultăți Uh, știm că anumite țări împrumută cu o dobândă de 5,8%, în timp ce alte state membre beneficiază de o dobândă de doar 2%. Vedeți că acest lucru ar cere poate o renegociere. Mulțumesc, Care cuvântul domnul Pașca. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda, Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Prelungirea mandatului BEI este o dovadă a faptului că parteneriatul de astăzi dintre UE și BEI este unul fructuos. Vizează, practic, atingerea obiectivelor Uniunii Europene cu ajutorul băncii europene. Noul mandat are drept, drept obiectiv și creșterea rezervei BEI. Este, practic, o activitate sau acțiune care va sprijini activitățile BEI în afara Uniunii Europene. Însă, în această procedură, disciplina bugetară trebuie să fie respectată, astfel încât uh, instrumentele financiare să poată atinge toate obiectivele uh, politice ale Uniunii Europene. Tocmai de aceea este bine să avem o transparență a evaluării, a supravegherii acțiunilor BEI. Trebuie ca aceste fonduri să fie folosite într-o manieră transparentă. Domnul președinte, întrerupe are cuvântul doamna Egergesca. Dziękuję, panie przewodniczący. Moim zdaniem działalność... Mulțumesc, domnule președinte. După părerea mea, activitățile BEI din afara Uniunii Europene ar trebui să fie desfășurate în conformitate cu valorile acceptate în Uniunea Europeană și în conformitate cu regulile pentru politica de vecinătate. Acum, Uniunea Europeană nu trebuie să accepte ca Belarus să beneficieze de uh, credite BEI. Dacă doresc să utilizeze aceste credite ale BEI, trebuie să respecte statul de drept și drepturile omului. Iar Uniunea Europeană trebuie să aibă o poziție consecventă în acest sens, să introducă sancțiuni politice și financiare. Mulțumesc, domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. Banca Europeană de Investiții reprezintă un instrument interguvernamental. Statele membre garantează în internul Uniunii Europene și Uniunea Europeană garantează către exterior. Trebuie neapărat ca banca să păstreze acest rating AAA, pentru că uh, această garanție este absolut utilă. Va trebui poate ca într-o bună zi Uniunea Europeană să fie acționar sau asociată în această bancă, în așa fel încât să putem îmbina interguvernamentalul și comunitarul. Ideea este acum să vedem uh, cum anume uh, vom, uh, vom uh, garanta aceste intervenții? 29 de miliarde. Și în plus de aceasta, în paralel, am putea acorda anumite subvenții eBay pentru anumite proiecte. Însă această uh, garanție pentru fondul de stabilitate și atrag atenția pentru fondul de stabilitate 60 de miliarde de euro și cele 30 de miliarde, iată că ajungem aproape la finalul unui uh, an bugetar angajat de către Uniunea Europeană în materie de garanții. Mulțumesc, domnule Odi, are acum cuvântul domnul Kozovski. Dziękuję, panie przewodniczący. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să îl felicit pe domnul raportor. Raportul său este unul excelent. Raportul cred că reflectă într-o manieră evidentă poziția Parlamentului European. Extinderea mandatului pentru garanțiile acordate BEI este foarte importantă și sper că procedura de consiliere se va încheia cu succes. Susțin toate inițiativele care vizează zona Mediteranei ținând cont de situația uh, din momentul de față de acolo. Ținând cont de ceea ce se întâmplă în Libia, consider că trebuie să sprijinim mișcările democratice. Pe de altă parte, decizia de a nu oferi garanții sau împrumuturi Belarusului este o decizie corectă. Ultimele alegeri prezidențiale ne-au arătat că democrația nu, tră- nu există în Belarus. Ultim... Domnul președinte, întrerupe. În final are cuvântul doamna Gresel. Domnule președinte, stimați colegi, ne aflăm în fața unui nou val de implementări a banilor europeni prin intermediul BEI. Tocmai de aceea iau cuvântul pentru a ne avertiza pe toți. În momentul de față, BEI are o responsabilitate, o, o responsabilitate de a păstra 20 de miliarde de euro uh, din uh, bugetul european. Tocmai de aceea aceste fonduri care sunt uh, acordate trebuie să fie bine evaluate. De asemenea, BEI nu are personal în statele în care uh, alocă împrumuturile și Comisia are personal în aceste state. Tocmai de aceea Comisia ar fi mult mai bine echipată pentru a evalua toate întrebări, uh, împrumuturile acordate. Uh, deci vă rog frumos să încetați să credeți că putem permite socializarea pierderilor și de asemenea încasarea profit de profit de pe urma împrumuturilor acordate unor persoane sau unor state care au uh, nevoie de aceste împrumuturi. Doamna uh, Gresle este întreruptă și urmează acum domnul comisar Calas, care va reacționa la cele spuse uh, până acum. Some Mulțumesc foarte mult, doar niște comentarii succinte. În primul rând vreau să subliniez importanța de a respecta calendarul. Trilogul între instituții trebuie să înceapă în baza acestui raport adoptat astăzi și obiectivul comun este ca decizia să fie adoptată înainte de vara acestui an pentru că dacă nu se va adopta până în octombrie 2011, vor trebui suspendate activitățile BEI în anumite state. Deci este foarte important. Mai vreau să vă spun că BEI a fost activă în foarte multe state, foarte importante. Portofoliul BEI uh, în Egipt este foarte mare și pentru a-și începe activitățile, banca a finanțat peste 4,3 miliarde de euro pentru sectorul privat. Aș vrea să mai clarific niște chestiuni. Banca și bugetul sunt două lucruri diferite. Banca folosește banii acționarilor, care sunt statele membre și care plătesc capital Banca trebuie să fie și este responsabilă ca acești bani să se și întoarcă, deci banii trebuie rambursați. băncile sunt evaluate prin ratinguri, după cum s-a menționat aici. BEI are cel mai mare rating și este foarte important acest lucru. Bă, profesionalismul băncii trebuie să mențin acest rating ca un simbol al profesionismului sectorului bancar european. În ceea ce privește controlul, controlul la BEI, uh, există un board, un consiliu director în care, din care face parte comisia și sunt reprezentate toate statele membre. BEI poate să facă obiectul anchetelor OLAF și Curtea de Conturi emite avize cu, avize cu privire la BEI. Există mecanisme birocratice despre cum trebuie să opereze banca în acest cadru. Trebuie să mai spun și că garanțiile Uniunii Europene acoperă numai riscuri politice și niciodată nu au creat uh, pierderi la bugetul european de când a fost creată banca în 1960. BEI este o instituție foarte solidă, sigur că în uh, procesul decizional sunt foarte multe opțiuni despre cui să acorzi împrumuturi și cum, S-a discutat și aici astăzi despre acest lucru și părerile dumneavoastră sunt foarte valoroase și vor fi luate în considerare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar! Raportorul, domnul Calfin, dorește să mai adauge ceva? Uh, uh. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva lucruri. Banca Europeană de Investiții este o instituție europeană, face obiectul printre alte instituții a, a tratatului de la Lisabona. Este una dintre instituțiile care trebuie să atingă obiectivele UE atât în interiorul UE cât și în afara UE. Unii spuneau că BEI nu trebuie să se implice în exteriorul Uniunii Europene. Le atrag atenția acestor uh, persoane că Uniunea Europeană are o politică externă și uh, o politică care are anumite ambiții ce pot fi ajutate uh, sau atinse cu ajutorul BEI. În al doilea rând, uh, BEI este o instituție financiară stabilă și toate deciziile noastre trebuie să stabilizeze această soliditate. Însă acest lucru înse- nu înseamnă însă că nu trebuie să evaluăm acțiunile BEI acest, această obligativitate a raportării contribuie de asemenea la soliditatea băncii. S-a mai spus, de fapt domnul comisar a spus și sunt de acord cu el, că au existat o serie de aspecte care au fost discutate în Consiliu, dar care nu au fost decise până acum. Spre exemplu, procedura de blending, creșterea eficienței ajutorului pentru dezvoltare pentru că trebuie să ținem cont de faptul că Uniunea Europeană este cel mai mare donator la nivel uh, internațional, chiar dacă vizibilitatea sa este scăzută în acest domeniu. Ei bine, pe marginea acestor subiecte sunt dispus să uh, discut în continuare cu Consiliul pentru a crește, crește eficiența fondurilor contribuabililor europeni. Vă mulțumesc pentru toată, tot sprijinul, sper că vom avea succes în cadrul votului și că pe baza acestui raport vom începe negocierile cu Consiliul. Vă mulțumim! Acestea fiind spuse, am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Votul va avea loc astăzi la ora 12. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre